wiemy, że są problemy z dojazdem. Czekaliśmy 10 minut. Czy... Bună dimineața! Se pare că există colegi care au probleme în a ajunge astăzi la Parlamentul European. Le-am acordat deja sfertul academic. Am totuși niște comunicări pentru domnile voastre, deci haideți să începem cu comunicările și apoi poate încet, încet colegii vor ajunge. Așadar, sunt lucruri destul de importante pe care ar trebui să le cunoașteți. și asta înainte de sfârșitul săptămânii, așadar din nou vă urez bun venit și dați-mi voie să încep cu comunicările și anume ieri am avut o reuniune coordonatorilor și Au fost discutate ieri cu coordonatorii o serie de elemente pe care vi le voi oferi acum. Secretariatul a întocmit un singur document pe care vi-l voi prezenta, așa numita propunere Omnibus. A fost adoptată de către Comisie pe 14 septembrie ca fiind parte a pachetului de propuneri privitoare la viitorul cadru financiar multianual 2014-2020 și revizuirea sau jumătatea mandatului. În acest pachet, Comisia Europeană eh, nu doar că își dorește să modifice cadrul financiar multianual ca atare, și uh, în ce privește uh, gestionarea financiară și regulile financiare aplicabile bugetului, ci dorește să modifice și uh, o serie de acte legislative care au legătură cu un număr de politici sectoriale. Asta însemnând că vor intra în politici sectoriale individuale, inclusiv politica agricolă comună, și asta va include un uh, set exhaustiv de amendamente la toate cele patru acte de bază ale politicii agricole comune pe care le-am adoptat ca parte a ultimei, reforme. Primul e vorba de dezvoltare rurală, cel de-al doilea prevederi orizontale, cel de-al treilea mm, plăți directe și cel de-al patrulea Uh, organizarea comună a pieței. E vorba mai, de, mai ales despre articolele 267 și 270 și include și alte prevederi de interes pentru Comisia Agri, de exemplu articolul 265, care se referă la uh, prevederi comune pentru fondurile structurale și articolul 275, care se referă la gestionarea cheltuielilor care au legătură cu lanțul alimentar, sănătatea animală, bunăstarea animală, sănătatea plantelor și material pentru reproducerea plantelor. Propunerea a fost o surpriză pentru Comisia Agri și nu numai. Cred că majoritatea celorlalte comisii au uh, avut acest sentiment și uh, sunt convins că dacă ar fi existat o dezbatere înainte între Comisia Europeană și Parlamentul, uh, ar fi fost mai interesant, deși uh, se referă mai ales, surpriza se referă mai ales la formatul propunerii, dar și la conținut. Și trebuie să admit că a fost un secret bine păstrat de Comisia Europeană care nu și-a dorit să înceapă prea devreme dezbaterea și în domeniul agriculturii eh, probabil că trebuie să vedem eh, eh, această măsură ca un mod de totuși a satisface mm, cererile privitoare la simplificarea PAC, pentru că adesea ni s-a vorbit de simplificare, însă noi considerăm că rezultatul este că uh, noi, Parlamentul European, uh, nu am putea să avea, uh, nu am mai putea avea posibilitatea de a analiza în detaliu propunerea. Pe, pe de-o parte, avem uh, Comisia Europeană care încearcă să-și protejeze domeniul de competență, deja destul de limitat prin Tratatul de la Lisabona, uh, și de cealaltă parte a terenului sunt Parlamentul și Consiliul. Se pare din documentul uh, primit de la serviciile Parlamentului că această, această propunere va, prea, va uh, fi înaintată Comisiei pentru Bugete, care va deveni uh, comisia care are conducerea în acest dosar. Apoi vor fi sesizate încă 11 alte comisii, inclusiv Agri, și vor putea să-și prezinte avizul. Așadar, uh, Comisia pentru bugete va deveni uh, comisia care va avea rol de lider, dar noi vom putea să ne prezentăm avizul. Ca rezultat, am hotărât să uh, organizăm o reuniune extraordinară a coordonatorilor agri pe 28 septembrie în, pe durata acestei luni am cerut în, în unanimitate sau am hotărât în unanimitate să solicităm ca competența exclusivă a Comisiei Agri trebuie respectată când e vorba de modificări ale actelor de bază ale PAC. Și ca rezultat, noi vom face o cerere ca această propunere omnibus să fie divizată. Deci, pe de o parte, să fie prevederile care țin de competența noastră exclusivă și care să ne revină nouă și Vom vedea dacă va fi posibil sau nu să și avem această, uh, acest rezultat. Deci, noi am dorit să devenim comisia principală pentru o parte a propunerii, însă ar fi posibil să, ni, să, deveni, să, să și întâmple asta și Noi am solicitat divizarea și să devenim noi comisia principală. Va depinde și de reacția celorlalte comisii și de poziția, până la urmă, întregului Parlament. De aceea, cred că e foarte important să uh, vorbim și cu grupurile politice despre această chestiune și de asemenea, e foarte important să cerem insistent să divizăm propunerea și Comisia Agri să devină comisia principală pentru partea propunerii. Și între timp am hotărât și să invităm pe domnul comisar Hogan în fața Comisiei Agri pe data de 12 octombrie pentru a face o prezentare a elementelor ce țin de competența agri din cadrul propunerii Omnibus și să, face, și să avem un schimb de opinii. Deci e vorba de 12 octombrie, așadar în săptămâna de după Strasbourg. Îmi pare rău că durează atât de mult comunicările acestea, însă chiar doream să cunoașteți exact care este situația, deoarece e o problemă complicată. Sigur că vă vom, vă vom ține la curent și dacă aveți întrebări, nelămuriri, vă rog să vă adresați secretariatului. Și sunt convins că veți primi uh, informații exhaustive privitoare la acest subiect. Aș mai adăuga că reuniunea cu domnul comisar Hogan, așadar, după cum am mai spus, va avea loc pe data de 12 octombrie. Nu știu încă, însă, însă nu este definitivă hotărârea. S-ar putea să trebuiască să amânăm pentru sfârșitul lui noiembrie, dar vă vom ține la curent. Că despre îngreșăminte e un dosar pe care l-am dezbătut uh, și pe acesta că avem aceleași, aparent, uh, avem aceleași competențe ca Envy și știu că uh, unii coordonatori nu unii, unii din coordonatorii de la Envi nu își doreau să accepte faptul că și Comisia Agri are uh, competență similară pe dosarul uh, îngreșămintelor. Uh, acestea fiind spuse, am încheiat comunicările și cred că putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Acum, dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rog să vorbiți cu coordonatorii și sper că vom uh, putea găsi un temei de înțelegere. Și acum, haideți să începem. Uh, primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este o votare electronică. E vorba de modul în care politica agricolă comună poate îmbunătăți crearea de locuri de muncă în zonele rurale. Raportor este vicepreședintele Eric Andrieu. E un raport foarte interesant au fost depuse peste 300 de amendamente. Avem și avizul Comisiei FEM și Comisiei EMPL. Din fericire, atât raportorul cât și raportorii din umbră au reușit să negocieze amendamente de compromis. Avem 31 de amendamente de compromis. Știu că acestea vor uh, face ca votul să se desfășoare mult mai ușor. Poate că în sesiunea a doua din octombrie de la Strasbourg vom reuși să punem acest raport pe ordinea de zi a plenarei și cred că acum a sosit timpul să dăm cuvântul autorului uh, raportului. Domnule Andrei, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că avem cu toții constrângeri, avem o agendă o încărcată. Nu vreau să pălungesc aici și doar să mulțumesc tuturor membrilor care au contribuit la îmbogățirea acestui raport, ales raportelor din umbră, cu care am avut niște dezbateri constructive Sigur, întotdeauna s-a, ca întotdeauna s-au făcut concesii, dar cred că am reușit într-adevăr să aducem ceva în plus. Cred că cu toți suntem conștienți de importanța acestui raport, pentru că sper, sper că va permite să dăm orientări în, pentru munca noastră viitoare și vă urez și ne urez succes la vot Poate, dacă am timp, uh, voi expune ulterior conținutul strategiei uh, din acest dosar. Președintele, mulțumesc. Văd că este aici uh, vicepreședintele comisiei noastre și vreau să vă mulțumesc pentru atmosfera foarte prietenoasă la Comisia de Bugete când e vorba de chestiuni legate de competența Comisiei Agri și vă mulțumesc și vă urez bun venit, dar acum haideți să trecem la vot și vă rog, că, vă rog dacă văd că avem majoritate pentru, nu vă mai spune cine este împotrivă, ca să meargă mai repede votul, să știți de pe acum. Trecem la amendamentul numărul 1, cine este pentru, pentru, împotrivă, se respinge. Numărul 2, cine este pentru, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, se adoptă. Amendamentul 4. Avem două amendamente identice. Cine este pentru? Se adoptă. Acum compromisul numărul 1. Ca regulă, votăm electronic compromisul, Amendamentul de compromis. Votul electronic s-a deschis, acum votul s-a închis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul numărul 6. Pentru. Mulțumesc împotrivă. Verificăm electronic, vă rog, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă <clears throat> Bun, amendamentul numărul 9. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 10. Amendamentul oral. Aveți cuvântul? Nu. Dăncilă. Da, Dăncilă Bun. Atunci, în acest caz, supun la vot amendamentul 10. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Mulțumesc, adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, se adoptă. Compromisul 2, vot electronic. Compromisul numărul 2, deci votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 21. Cine pentru? Mulțumesc, se adoptă. Compromisul numărul 3, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum Amendamentul 28. Cine este pentru? Se adoptă, mulțumesc. Bun, haideți să verificăm ce s-a întâmplat la amendamentul 28. Să vă Tu s-a închis. O tak, dobrze, dziękuję. Nie, nie mogę. Tylko dwa głosy, dziękuję. Poprawka... Pop... A fost o diferență de doar două voturi. Mulțumesc, respins. Amendamentul numărul 29. Acum cine este pentru? Împotriva. Verificăm, vă rog. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. și se adoptă. Acum amendamentul 30. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se adoptă. Acum 31 și 32 împreună. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Se adoptă, dar haideți să verificăm totuși. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da. Bun, trecem la amendamentul 36. 36. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 35 pentru? Se adoptă. 34 pentru? Împotrivă. Verificăm, vă rog, 34. Deci 34, votul s-a deschis, acum votul s-a închis. Deci 34 verificăm acum. Votul s-a închis. Poate merg eu prea rapid, spune președintele. Bun. Haideți să trecem la 33 de data asta. Deci votul s-a deschis. Și acum amendamentul 37. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Și Gevinci. Amendamentul 39. Cine este pentru? Se adoptă. 38 pentru? Se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 4. Deschidem votul. S-a închis votul și trecem la amendamentul 50. S-a adoptat un compromis. Amendamentul 50, 51 și 52 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Se resping. Amendamentul 55. Cine este pentru? 55. Pentru. Mulțumesc. Se adoptă. Doriți să verificăm electronic? Verificăm electronic votul pe amendamentul 55. Vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 56. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ca și cel de dinainte. Amendamentul 57. Acum cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 58. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Compromisul 5. Deschidem votul. S-a deschis votul. Și acum s-a închis. Și continuăm cu um, următorul compromis, acesta fiind adoptat. Compromisul 6 acum se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu compromisul 7. Deschidem votul pentru compromisul 7. Se închide votul. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 76. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm amendamentul 76. Deschidem votul. Amendamentul 76. Închidem votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul 8. Deschidem votul pentru compromisul 8. Se închide votul. S-a adoptat și continuăm cu următorul amendament. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Amendamentul 82. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm electronic. Amendamentul 82. Deschidem votul. S-a închis votul. Amendament adoptat. Continuăm cu compromisul 28. Compromisul 28. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 87. 87. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Pentru 87 deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 89. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Uh, ocuparea forței de muncă C. Cine este pentru? Se adoptă. Uh, employment D. Se adoptă. Amendamentul 91. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm pentru 91. Deschidem votul. Închid votul. Se respinge. 92. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 9. Deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 98. 93 a rămas deoparte, revenim mai târziu, deci votăm 98. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Pentru amendamentul 98 puteți vota. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 99. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul, amendamentele 101 și 102. Cine este pentru? Împotrivă? Se resping, dar poate ar fi bine să verificăm. 101 și 102. Deschidem votul. Mulțumesc. Se închide votul. Se resping. Amendamentul 106. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. amendamentul 105. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 105. Se adoptă. Continuăm cu 110. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 10. Votăm electronic. Deschidem votul. Votul se închide. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 120. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 121. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Compromisul 11. Deschid votul electronic. Închid votul. Se adoptă. 127. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Compromisul 12. Deschid votul electronic pentru compromisul 12. închis votul, s-a adoptat. Amendamentul 135, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 136, vot pe părți. Votăm prima parte mai întâi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Votăm acum partea a doua. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Compromisul 13 acum. Deschid votul electronic. Mulțumesc. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 144. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 14. Deschid votul electronic. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 152. 152. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 154. Cine este pentru? Se adoptă. 155. Cine este pentru? Se adoptă. 156. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 15. Deschid votul. Vot electronic pentru compromisul 15. Acum votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 13 la, al Comisiei Ocuparea Forței de Muncă. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Employment 19. Cine este pentru, se adoptă. Employment 23. Cine este pentru, se adoptă. Amendamentul 166. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Nu, verificăm. Deschidem votul electronic. 166. Închidem votul. Se respinge. 167. Cine este pentru? Se adoptă. Trecem la compromisul 16. Deschid votul pentru compromisul 16. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 29. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 170. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 171. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Employment 9. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 174. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 175. Cine este pentru? Se adoptă. 176. Cine este pentru? Se adoptă. 178. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Deschid votul electronic. Se închide votul. Se respinge. 179. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 17. Deschid votul electronic. Dacă s-a adoptat acest compromis, trecem la 191. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 193. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Dar poate ar fi mai bine să verificăm. Amendamentul 193, votăm electronic. Se închide votul. Respins. 194 și 195 identice. Văd că există aici o coaliție poloneză. Cine este pentru, se adoptă. Deci cred că e veste bună pentru Polonia. 196. Cine este pentru, se adoptă. 197. Cine este pentru, se adoptă. 198. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 18. Deschid votul electronic. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 209. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 210. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Urmează un amendament pe care nu-l votăm acum, ci după compromisul 27, deci chiar la sfârșit. Așa că deocamdată îl lăsăm deoparte. Amendamentul 11. Nu. Se corectează domnul președinte. 212. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 213. Și acesta va fi votat mai târziu. Așa că acum vom vota amendamentul 214. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 215. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 19. Deschid votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 225. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul da, nu, verificăm uh, mai întâi amendamentul 225, vot electronic deschis. Să închis votul. Se adoptă. 226. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 227. Cine este pentru? Se adoptă. 228. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 229. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 20. Deschidem votul electronic. Puteți vota. S-a încheiat votul. Se adoptă. 236. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 241. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 242. Cine este pentru? Se adoptă. Trecem la compromisul 21. Deschidem votul electronic. Închidem votul. Se adoptă. 254. Cine este pentru? Domnul președinte, se corectează. Trebuie să votăm mai întâi 247. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm electronic. 247. Deschidem votul. Închidem votul. Mulțumesc. Se adoptă. 254 acum. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 22. Deschidem votul electronic. Compromisul 22. Puteți vota. S-a încheiat votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 259. 269 și 270 mai întâi, de fapt. Cine se pentru? Mulțumesc, se adoptă. Iarăși o coaliție poloneză și se adoptă. 230, nu. 271. Cine se pentru, împotrivă? Verificăm. 271. Deschidem votul. Se închide votul. Se respinge cu o mică diferență. 272. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Compromisul 23. Deschidem votul. Zamecam głosowanie. Se închide votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 274. Cine e pentru? La 274. Împotrivă se respinge. Trecem la amendamentul 283. Pentru se adoptă. Compromisul 24. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 291. Cine e pentru? Se adoptă. 292. Cine e pentru? Se adoptă. Mulțumesc. Compromisul 25. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 298. Cine e pentru? Mulțumim. Se adoptă. Compromisul 26. S-a deschis votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 314. Cine e pentru? Se adoptă. 305. Cine e pentru? Se adoptă. 306. Cine e pentru? Se adoptă. 307 pentru se adoptă. 308 pentru se adoptă. 309 pentru împotriva se adoptă. 310 pentru se adoptă. Compromisul 30. S-a deschis votul. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 318. ...318. cine pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Employment 20. cine pentru? Se adoptă. Employment 30. cine pentru? Se adoptă. Compromisul 27. Deschid votul. Głosowanie. Se închide votul. Se adoptă. Trecem la 326. Pentru că altfel ar trebui să ne întoarcem la așa numitul congelator. 326. Cine e pentru? Mulțumesc, se adoptă. 8 za, przyjęta. Poprawka... Mulțumesc, se adoptă. 329, cine e pentru, se adoptă. 330, se adoptă. Compromisul 31, deschidem votul. Se adoptă. Trecem la FEM 8. FEM 8. Cu două pagini mai încolo. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 9. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 10. Pentru? Se adoptă. 11 pentru se adoptă. 12 pentru împotriva se respinge. 14 pentru se adoptă. 19 pentru se adoptă, dar poate că ar fi bine să verificăm. Deschid votul. Otwieram głosowanie nad poprawką 19. Otwieram głosowanie. La 19 deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Dragi colegi, acum trebuie să votăm raportul în întregime cu amendamentele aprobate. Întregul proiect de raport cu modificările aprobate. S-a deschis votul. Colegii de la PPE doresc ceva consultări? Văd că e cu plus. Deschid votul în legătură cu proiectul de raport în varianta modificată. Otwieram głosowanie. Please. Oh. Yes. Zamykam głosowanie. Se închide votul. Dziękuję. Proszę Państwa. Vă mulțumesc. Felicitări raportorului și raportorilor din umbră. Vedeți că a meritat să mutăm votul, pentru că unele compromisuri au fost <clears throat> realizate mai în amănunt și votul a fost foarte eficace. Am început cu o întârziere, dar am terminat mai devreme. Mulțumesc și felicitări raportorului care poate dorește să ia cuvântul. Oui, merci, merci, monsieur. Da, domnule președinte, mulțumesc. Aș vrea mai întâi. Sprawozdawca ma głos. Aș vrea așadar să vă mulțumesc pentru acest vot tuturor colegilor și colegilor de aici, ceea ce demonstrează importanța subiectului și calitatea lucrărilor. Vreau să vă exprim recunoștința celor de la Secretariatul Comisiei, în special lui Olivier Jimene și lui Guillaume Raglu, care au muncit foarte mult în elaborarea acestei lucrări asistenților, <clears throat> raportorilor din umbra care au făcut o treabă nemaipomenită, responsabile de grupuri, ca și echipei mele, care în jurul lui Jacques uh, și lui Maghi din grupul OIS. au făcut o treabă nemaipomenită. Foarte rapid, pentru că timpul tace și trece, vreau să formulez uh, dorința ca această muncă de poziționare și de propunere să fie mai întâi favorabil, evident, în plenară, cât mai curând posibil, am înțeles că am putea spera chiar să se voteze în a doua sesiune din octombrie, lucru care mă bucură și ar trebui să se permită astfel să avem noi căi de reflexie și idei pentru a pregăti și formulez dorința pentru viitoarea reformă a politicii agricole comune, care va trebui să rămână comună și nu doar o vorbă goală, și să răspundă nevoilor agricultorilor și ale societății. Va trebui să recucerească legitimitatea și să răspundă numeroaselor provocări ale viitorului, printre care cel al ocup- sau cea ocupării forței de muncă, care sper că va rămâne în centrul viitoarei politice agricole. Cum a spus domnul președinte, au fost 331 de amendamente, ceea ce arată că e un subiect transversal pentru grupurile politice din adunare, în ciuda turbulențelor de calendar, fost și noi victimele atentatelor în derularea lucrărilor și am reușit cu precizie și eforturile raportorilor la mai mult de 30 de compromisuri, ceea ce au facilitat voturile și arată cât de mult s-a implicat toată lumea pe acest subiect al ocupării. S-a spus pe toată durata. După 54 ani de agricultură comună, subiectul ocupare și agricultură n-a fost acoperit împreună și spun cu convingere că în săptămânile și lunile care vin vom avea ocazia să revenim. E o miză esențială care ne va permite pe plan colectiv să apărăm acest uh, obiectiv de campanie <clears throat> vie, să l arătăm fermierilor că trebuie să continuă să trăiască și să aibă o viață cât mai plăcută. Și vă mulțumesc că mi-ați permis să iau cuvântul. Sympatycznie brzmi, że rolnictwo ma przyszłość, jeśli jeszcze to mówi poseł z Președintele, mă bucur să aud că agricultura are un viitor. Cred că e o prognoză pe care să o sprijinim. Și avem regula conform căreia cu fiecare raport încercăm să contribuim uh, la text cu cât mai multe idei, dar e foarte important pentru că fiecare raport e și formator de opinii care contează și cred că modul nostru de gândire despre agricultură se va promova și prin texte de acest gen și în rândul deputaților din alte comisii și, evident, uh, în rândul alegătorilor. Încă o dată, domnule raportor, vă mulțumesc pentru cooperare. Aș vrea să le mulțumesc și celor de la secretariat, asistenților pentru muncă. Vă mulțumesc tuturor. Trecem la punctul 8. Printre noi îl avem pe domnul Martin Egbert, președintele Oficiului Comunitar pentru Sori de Plante, unul dintre birourile comunitare importante. Domnul Eckbert o să ne prezinte activitățile cele mai recente ale acestui uh, oficiu. De Comisia de Agricultură din Parlament uh, ne dăm seama cât de importantă e siguranța și securitatea alimentară, relația dintre alimente și plante. Domnul Egvad ne-a informat că Oficiul Comunitar pentru Sori de Plante și Oficiul European pentru Brevete au lucrat împreună cu evoluție pozitivă în ce privește protejarea unor soiuri de plante cu mai multă claritate juridică pe care o salutăm și am dorit să auzim mai multe în prezentarea dumneavoastră. După prezentarea domnului Ekval, vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Și apoi o să-i dau cuvântul domnului Ekval să răspundă și reprezentanților comisiei dacă doresc să ia cuvântul. Încă o dată, bun venit, domnul Și aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Sicheschi, că m-ați invitat la reuniunea de astăzi să fac o prezentare a sistemului comunitar de soiuri de plante. Vreau să discut acest subiect astăzi. Știu că domnul Sicheschi știe tot ce se poate ști, pentru că a fost la biroul nostru la 30 aniversare anul trecut și sunteți cu toții bineveniți să veniți la Angers la birourile noastre din Veneluar, un loc foarte frumos din Uniunea Europeană și o să vă găzuim dacă vă interesează să veniți să ne vizitați. E a doua oră că vin în Parlament. Ultima dată a fost în decembrie 2013, Parlamentul European. E foarte important pentru oficiul comunitar pentru sud de plantă. Înainte de tratatul de la Lisabona, Consiliul a luat decizii în domeniul nostru. Acum, desigur, avem <clears throat> procedura de consultare care a arătat cât de important este. Acum câțiva ani am avut regulamentul materialului reproductiv din planta care a mers în Parlament și în care au fost noi sarcini propuse pentru oficiul nostru. După cum știți, propunerea n-a fost acceptată, ceea ce a arătat că deciziile dumneavoastră în această comisie și în Parlament au un efect direct asupra muncii oficiului. Și sper că cu cât vom avea schimburi mai strânse între Parlamentul European uh, și OCSP, o să faciliteze hmm, decizii cât mai cunoștințe de cauze ale eurodeputaților într-o activitate destul de tehnică și complicată. Sper că după intervenția mea veți ști mai mult despre activitățile noastre, veți ști mai mult despre importanța reproducerii plantelor și veți înțelege că facem o treabă bună la agenția noastră. Să încerc să vă explic și că avem nevoie de resurse ca să ne facem treaba și că evaluarea volumului de resurse ar trebui să se bazeze pe fapte și sper că ulterior vor fi și întrebări la care să încerc să vă răspund. Mai întâi, v spune că mesajele cheie ale prezentării sunt că soiurile de plante, protejarea lor e crucială. Inovația una dintre prioritățile cheie în Uniunea Europeană pentru a asigura că rămânem competitivi și creăm locuri de muncă. Nu e nicio excepție în domeniul plantelor. Mai concret, inovația în domeniul plantelor e deosebit de importantă pentru a putea hrăni populația mondială în creștere. Există mai puțin teren agricol și mai mulți oameni care trebuie hrăniți, ceea ce aduce necesitatea de a îmbunătăți sorile de plante cu um, producții medii mai mari, utilizări mai puține de pesticide, mai bună calitate pentru consumatori, în plus alte provocări de a furniza soiuri care să sprijine o agricultură durabilă și mediu conjurător durabil. Studiul comandat de o asociație europeană arată valoarea socioeconomică a reproducerii, asigurarea locurilor de muncă, <clears throat> într-o perspectivă de 15 ani, vă recomand să vă uitați la studiul pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet. Finanțarea e foarte importantă ca parte a activității noastre, în sensul că suntem autofinanțați nu primim fonduri de la Uniunea Europeană. Cheltuielile sunt controlate de agențiile europene, resursele umane importante pentru a implementa aceste politici. Această agenție autofinanțată nu utilizăm nici măcar un euro din bugetul Uniunii Europene. Industria plătește pentru activitățile oficiului nostru uneori, suntem Acum acuzați că acum am resurse într-o perioadă de austeritate bugetară, că avem a, rezerve mai bine decât dacă avea. Sunt sigur că unele state membre nu s-ar simți bine dacă ar dispărea toate balanța noastră importantă. Taxele sunt stabilite la un nivel rezonabil și trebuie să dăm valoare pentru banii primiți pentru servicii. Tăierile din activități arată că trebuie să amânăm unele proiecte și probleme pe termen delungat cu bolile și alte asemenea care supun personalul la o presiune nedorită. Pe scurt, sistemul european agenția noastră, OCSP. O să vă arăt niște statistici, o să subliniez unele aspecte legate de finanțare și resurse umane, unele noi sarcini potențiale și observații finale. Agenția a fost înființată în 1994. Acordăm dreptul de proprietate intelectuală pe teritoriul celor 28 de state membre ale Uniunii. În sens înseamnă că dăm dreptul exclusiv de comercializare a soiurilor protejate. Sistemul nostru coexistă cu sistemele naționale din 24 de state membre. E opțiunea solicitantului să ofere drepturi naționale sau la nivelul Uniunii. Durata de protecție de 25 de ani pentru majoritatea speciilor, cu toate acestea pentru copaci Uh, viță de vie și, sau vinuri și cartofi de 30 de ani. Și acum discutăm cu Consiliul și cu Comisia o potențială creștere a duratei cu 5 ani pentru sparanghel și pentru bulbi, ceea ce arată că perioada de reproducere necesară și de multiplicare a acestor specii durează foarte mult și credem că e foarte bine să fie 30 de ani perioada de protejare pentru aceste specii. S-ar putea să vă treziți uh, în dosare cu aceste propuneri. Sistemul nostru e adaptat cu protecție intelectuală pentru surile de plante sui generis în baza codului TRIPS. Avem așa numită excepție pentru reproducători, pentru cultivatori. Nu o să intru în amănunte acum, pentru că mi-ar trebui prea mult timp. Excepția reproducătorului e foarte importantă pentru că permite celor care reproduc să utilizeze toate soiurile, chiar dacă sunt protejate, pentru a crea noi soiuri. Deci e un sistem mai degrabă deschis. Soiurile de plante nu pot fi protejate de brevete conform Convenției Brevetului European Există și o directivă europeană privind brevete referitoare la invențiile biotehnologice. Cu toate acestea, oficiul european pentru brevete primește cereri de brevete în acest domeniu, prin care limitele sistemului de brevete sunt uh, uh, supuse unei presiuni și uneori se acordă brevete pentru domenii care nu au fost văzute înainte de industrie ca fiind brevetabile. Din aceste motive, după cum probabil că știți, în decembrie anul trecut, Parlamentul a prezentat o comunicare cu privire la brevete și drepturile celor care reproduc plante. Apoi, președinția olandeză și Comisia au organizat un seminar la care s-a discutat această interfață între brevete și drepturile reproducătorilor, la care comisarul care se ocupă de domeniu s-a angajat să redacteze un anunț al Comisiei cu privire la interpretarea directivei biotech, cu privire la unele părți din directivă. Știu că în prezent Comisia lucrează uh, din greu să realizeze acel text și cred că e o evoluție salutară. În plus, OCSP și Oficiul European de Brevete conlucrează mai strâns și săptămâna trecută am avut primul atelier la ONG unde am discutat modul în care putem lucra mai strâns pentru a arăta cunoștințele privind cele mai noi uh, tehnici în sector se pot transmite biroului de brevete și viceversa. Acest prim seminar sau atelier a fost un prim pas foarte reușit. Acestea fiind spuse foarte pe scurt uh, despre sistemul nostru, OCSP e una dintre cele aproape 40 de agenții ale Uniunii Europene care e operațională din 1995. V-am spus că avem sediul la Angers în Franța. Președintele și vicepreședintele sunt numiți de Consiliu, spre deosebire de multe alte agenții unde Comisia are un rol mai activ. <clears throat> Suntem una dintre agențiile mai mici, cu 45 de angajați de 12 cetățeni în prezent. Vedeți aici uh, structura instituțională. Avem un Consiliu Administrativ care supraveghează activitățile și o să revin puțin la asta. Avem uh, un Consiliu de Apel care a decizii uh, atunci când solicitantul e nemulțumit, poate face apel Apoi se poate face apel și la Curtea de Justiție și alte instituții cu care conlucrăm uh, constant, în special Comisia. În partea de jos vedeți birourile de examinare. Nu facem teste tehnice noi înșine. La ONG am încheiat contracte cu instituții în statele membre care fac această treabă pentru noi. Consiliul monitorizează activitatea OCSP, e compus din reprezentanții statelor membre ale Uniunii, Comisia Europeană și organizații observatori, ceva foarte important care distinge agenția noastră de alte agenții. Autoritatea bugetară e Consiliul Administrativ și nu Parlamentul. Același lucru e valabil și pentru descărcarea de gestiune a președintelui. E Consiliul și nu Parlamentul care se ocupă de asta. Tot Consiliul de Administrare decide ce birouri de examinare pot să lucreze cu noi, aprobă protocoale tehnice și se întâlnesc cam de două ori pe an. După cum am spus, noi nu facem testele la ONG, s-a externalizat la birilor de examinare din statele membre și, după cum o să vedeți din acest slide, sunt situate pretutinde în Uniunea Europeană pentru a asigura că condițiile climatice pentru diverse sori de plante pot fi avute în vedere. De înființarea biroului am primit 57.119 cereri și am am acordat peste 44.000 de titluri și lucrăm cu peste 1970 de specii, ceea ce e o provocare să testăm sori de la toate speciile respective. Din această imagine o să vedeți că principalii solicitanți vin din sectorul ornamental. La lele, trandafiri, soiuri din aceste plante unde e o cifră de afaceri mult mai mare decât în agricultură, unde avem 20-25% dintre cereri și apoi legume, zarzavaturi, 8% la specii sau varietăți de fructe. Aici e numărul de cereri primit pe an, în ultimii ani. E greu de văzut cifrele, poate, dar anul trecut 2015 am avut 3111 cereri. O scădere față de anul de dinainte. Tendința este că primim cam costă de cereri mai mult în fiecare an. Aici aceeași tendință pentru sările protejate în sistemul comunitar. Avem acum peste 23.770 de sări protejate. Majoritatea cererilor și îmi pare rău că cifrele și literele sunt așa de mici. Majoritatea cerilor vin din Uniunea Europeană, din țările de jos, Franța, Germania, Spania, Danemarca, Italia, Regatul Unit. Cam 80% dintre cereri vin de la companii din Uniunea Europeană și 20% din afara Uniunii Europene. Aici vedeți din afara Uniunii Europene, SUE de departe, țara cea mai importantă, apoi Elveția, Israel, Australia, Japonia, Thailanda. Avem un sistem ce privește cererile cel mai mare de genul lui din lume. După cum vă spuneam, sunt autofinanțați, trebuie să asigurăm continuitatea operațiunilor în același timp, trebuie să avem o rezervă, deci un fel de scop dublu de care să ținem cont. Dar e foarte dificil să avem un buget echilibrat, aproape imposibil, pentru că suntem uh, orientați pe cerere, nu știm câte cereri vom primi la anul, deci trebuie să facem un buget bazat pe estimări. Ne uităm la obiective pe termen mediu și îndelungat și nu de la un an altul. Știu că sistemul european de finanțare e structurat pe fiecare an calendaristic, dar pentru noi ar fi imposibil. Taxele de cerere nouă ni se pare rezonabile, 650 pe hârtie și 450 de euro online din momentul în care am introdus sistemul online acum câțiva ani, a crescut numărul de cereri online. Peste 93% dintre cereri sunt primite online. Taxa de examinare pe care trebuie să o plătească solicitantul pentru examinarea tehnică, noi plătim biroului să facă munca respectivă e și o taxă anuală pe care trebuie să o plătească titularul titlului în fiecare an în care vrea să mențină protecția. Cred că pot să mai sar peste niște imagini, să economisim timpul, ci ce aș vrea să vă spun este că rezerva agențiilor de obicei n-ar trebui să existe, dar v-am spus că avem o situație în care suntem orientați pe cerere. Nu vrem să avem o rezervă inutil de mare și ce facem pentru a menține rezerva la un nivel rezonabil. Putem reduce taxele și facem asta pentru a asigura că bugetul oficiului este cât mai echilibrat cu putință, după cum am spus într-o perioadă de 2-3 ani. În 2012 am avut un uh, vârf înainte de a începe să lucrez acolo. Acum, acum scăzut de la 8 milioane la 2 milioane de rezervă liberă. Scopul este să avem o rezervă liberă cam de 50% din cifra anuală de afaceri, care este cam de 5 milioane. Deci e o evoluție bună. Comisia decide care sunt taxele pe baza unor propuneri de la Consiliu. E procedura comitologică în continuare. Excedentele pe care le avem, avem această rezervă, sunt investite pentru a avea o politică de investiție adoptată de Consiliu și revizuită sau examinată de Curtea de Conturi. După cum am spus, Președintele e descărcat de gestiune de Consiliul Administrativ, dar avem diverse controle în vigoare din partea Curții de Conturi, control intern de asemenea, alte controle independente din partea domeniului de afaceri, deci cu un personal de 45 de oameni, volumul de bani cheltuit pe controle cel mai mare pe orice agenție europeană, deci e un sistem echilibrat. Vreau să spun ceva despre resurse umane și motivul pentru care vă vorbesc despre asta. Pentru că Parlamentul European, după cum știți, e consultat de către alte instituții când e vorba de reduceri la instituții și aveți un rol important de jucat în acest sens. În ultimii ani la OCSP am avut o politică foarte prudentă de recrutare. Deși am au rezerve, am putut angaja mulți oameni, dar n-am făcut multe recrutări pentru a menține taxe rezonabile pentru cei implicați important. Acceptăm aceste 5% reduceri cerute de instituție, dar după cum poate știți, e o cerere de 5% în plus pentru a asigura că agențiile non înființate pot avea resurse de la agențiile care există de mai mult timp, dar nu credem că e ceva care să aibă sens, pentru că suntem o agenție orientată pe cerere, oferim servicii publicului. Trebuie să prestăm serviciul respectiv. Nu e ca în alte situații în care există o politică în Uniunea Europeană care decide câți bani să fie cheltuiți pe acea politică și înțeleg pe deplin că în unele cazuri trebuie să mai reduceți. Totuși aici oferim un serviciu și nu ar trebui să periclităm calitatea acestui serviciu din cauza unor decizii politice de a reduce personalul. Noi credem că trebuie să fim foarte eficienți și cred că evaluarea numărului de oameni uh, angajați în agenția noastră trebuie bazată pe uh, fapte, pe lucruri obiective pe care le putem proba autorităților bugetare. Uh, totuși trebuie să spun câteva lucruri și despre viitor. După cum am menționat, regulamentul nu a trecut, regulamentul PRM nu a trecut și deși nu a avut succes, trebuie să ne gândim la viitor, nu doar la cei 5 ani de mandat, ci ce se va întâmpla peste 10-15 ani în acest domeniu. Și aici e important, cred eu, vedem ce pot face agențiile UE pentru statele membre. Cred că există un număr de chestiuni înfățișate uh, aici pe care cred că noi cei de la OCSP le putem prelua. Sigur, sunt 28 de state membre cu 28 de birouri care au misiuni similare. Oare ăsta e cel mai bun mod de a cheltui banul public sau ne-am am putea concentra anumite activități din acestea să intre în uh, panoplia unei agenții europene? Eu cred că ar trebui să facem. Așadar, câteva remarci în final. Cred că uh, OCSP contribuie la eficiență pentru cereri, mai puțin administrație. Uh, aveau 24 de proceduri diferite, solicitanții cu 24 de limbi diferite. Noi putem face asta pentru o singură procedură, deci uh, scade povara administrativă pentru autoritățile naționale, avem o cooperare bună cu statele membre și cu, pe, la nivel tehnic, acordăm protecție la prețuri rezonabile, gestionarea financiară e bună și cred că noi, misiunea ar fi logice pentru Agenția Uniunii Europene care se ocupă cu protecția celor de plante. Vă mulțumesc cu asta pentru atenție și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Bardzo dziękujemy za prezentację. Vă mulțumim pentru prezentare. Și noi știm că acesta este un domeniu foarte important, atât pentru agricultură, cât și pentru dezvoltare în zonele agricole. Și e o invitație de a, a afla mai multe decât despre oficiul comunitar pentru soiuri de plante. Acest oficiu are o activitate foarte interesantă. Am avut ocazia să particip la sărbătorirea aniversării oficiului. Vă mulțumesc acum și începem cu întrebări din partea parlamentarilor. Vă rog, cine dorește să înceapă? Okay, sorry, sorry, Chair. Thank you. Thank you, Chair. And, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, spre domnul Hoite, vă mulțumim uh, domnului Ecvad pentru că a prezentat rolul agenției sale în fața noastră. Avem două întrebări la care v-ați referit în prezentarea noastră. În primul rând, uh, excepție a drepturile cultivatorilor de plante. Cred că acum aproape de zile ne-am ocupat de această chestiune la comisia noastră și am avut o mare majoritate care spunea că ar trebui să dispunem de mai multă claritate și că uh, nu ar trebui să se aplice brevetarea la cultivarea clasică. Și comisii au avut uh, același aviz, de asemenea la plenar s-a văzut o majoritate clară care eh, își dorea mai, mult, eh, mai multe clarificări, deci și Parlamentul și Consiliul cred că sunt de acord eh, să facă presiune asupra Comisiei Europene să clarifice lucrurile, să vedem care a fost scopul directivei și unde se aplică brevetele și unde nu. Deci să vedem clar care este uh, intenția acestei directive și e foarte important să, pro, prote, uh, să protejăm uh, sectorul cultivatorilor și trebuie să existe un echilibru între protecția drepturilor intelectuale dar să, și interesele cultivatorilor. Deci, întrebarea ar fi următoare. Credeți că această notă de clarificare pe care o tocmește acum Comisia a reprezenta soluția aceste probleme, dar și o soluție pe termen lung și dacă nu, ce altceva uh, putem face. Și considerați că Biroul European pentru Brevete trebuie să uh, pună în aplicare această notă de clarificare în orientările sale și, în al doilea rând, ați referit și la acest lucru și anume numărul de ani, termenul de protecție uh, pentru cartofi, viță de vie, și a spus că se extinde de la 25 la 30 de ani pentru bulb și uh, bulb uh, floral și pentru sparanghel considerat să fă, luați în considerare o asemenea extindere. E interesant pentru noi să știm care ar fi termenul și ce decizie veți lua pentru bulb floral și extindere pentru de la 25 la 30 de ani. Care ar fi un calendar și care este opinia noastră despre asta. Mulțumesc. Dziękuję pani poseł Hojbucz. Bardzo proszę pani poseł. Mulțumesc. Acum următorul vorbitor. Mulțumesc pentru explicații. Ne-ați spus că lucrați uh, foarte de aproape cu Oficiul European pentru Brevete, că trebuie să faceți acest lucru și am niște întrebări în legătură cu acest lucru. Cum comunicați exact și care sunt exact serviciile și, um, bineînțeles, uh, pentru un brevet e nevoie ca ceva să fie nou ca să poată fi brevetat. Însă dumneavoastră faceți niște aprecieri uh, în legătură cu aspectele exterioare. Deci cum constatați caracterul de noutate sau exact care e sarcina dumneavoastră în acest proces și apoi cum informați e ceva opțional uh, ceva cu calitate de raport, uh, de expertiză uh, administrativă sau ce fel de uh, informații transmiteți uh, oficiului pentru brevete? Și apoi, care e temeiul legal uh, pentru această colaborare? Uh, v-a contactat întâi oficiul pentru brevete sau Ați făcut dumneavoastră o ofertă sau există un temei legal uh, pentru această implicare a oficiului pentru brevete? Mulțumesc. Dziękuję pani poseł Neuchel. Bardzo proszę pani poseł. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc. Cred că o să avem și un specialist de, pe tema soirilor și a brevetelor și așa mai departe. Dar uh, am o întrebare în legătură cu uh, acea fuziune Bayer și Monsanto. Probabil că va fi o, un eveniment important pe piața soiurilor. Ca specialist, ce părere aveți? Concentrarea reprezentată deja de Monsanto, care acum se va accentua, este cumva riscantă, periculoasă? Poate că mai multe întreprinderi ar trebui să ofere semințele și materialul reproductiv și nu mai puține ca acum. Deci, uh, nu există un risc pentru biodiversitate pe care noi o susținem, nu există un risc să, ca aceasta să aibă de suferit. Sunteți expert și aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră în materie. Poți să Mulțumesc și acum următorul vorbitor. Mulțumesc, spune domnul Flanagan, foarte interesantă prezentare. Spun și eu, la fel ca alții, că trebuie să hrănim lumea și sigur, nici noastră a fost original, spuneți că avem mai mulți oameni de hrănit. Mă întreb însă despre cine e vorba aici. Uh, E vorba că dumneavoastră vă face treaba și vă asigurați că cei din Uniunea Europeană au de mâncare sau agenția dumneavoastră se ocupă de lumea întreagă. Deci la ce vă referiți când spuneți că aveți mai mulți oameni de hrănitori? Oricum, foarte interesantă prezentare. Dziękuję. Pan poseł Hausling. Mulțumesc, următorul vorbitor Hausling. Ja, vielen Dank, Herr Eckbart, für Mulțumesc uh, pentru faptul că ați venit. Cred că ați prezentat totul într-o lumină foarte pozitivă și mă alătur uh, colegelor și colegilor care au pus întrebări mai critice. Dacă ne uităm cât a dat înapoi diversitatea, cât am pierdut, mă îngrijorez. Ce faceți pentru a proteja uh, anumite soiuri care poate vor fi foarte importante în viitor? Știți că avem o divergență clară de opinii în ceea ce privește semințele și materialul reproductiv pe piața internă și legătură cu protecția soiurilor. Deci, vi se pare că ele sunt bine protejate sau mai trebuie făcute anumite lucruri? Noi, ca Parlament, am susținut acest din urmă lucru, pentru ca Europa să poată continua să meargă înainte. Încă un lucru menționat, brevetele. În 2012 deja am adoptat o rezoluție aici în Parlament, am și lucrat la ea și acum iarăși se pune problema. Comisia brevetează tot mai multe tehnici de reproducere, ceea ce înseamnă că până la urmă importăm din America foarte mult și uh, Europa nu mai uh, reușim să uh, îi privilegiem pe cei uh, care inovează la nivel local și care se ocupă de uh, reproducere. Deci, mi se pare că legislația noastră privind reproducerea plantelor și animalelor e pusă sub semnul întrebării. Deci, vi se pare că uh, această relație cu oficiul pentru brevete e justificată și se potrivește cu baza legislativă, cu cadrul legislativ. Noi am spus acum doi ani că se întâmplă prea multe lucruri fără controlul nostru și am impresia că într-adevăr prea multe se întâmplă și că au fost brevetate lucruri care nu trebuiau să fi fost brevetate de către oficiul european. Bineînțeles, oficiul a primit uh, onorarii pentru acele brevete. Dar uh, mi se pare că, de fapt, adoptăm încet, încet, fără să ne dăm seama, practici care, de fapt, sunt intolerabile. Mulțumesc! Agniu, pani poștă. Mulțumesc, uh, următorul orbitor, domnul Agniu. Mulțumesc pentru o prezentare foarte interesantă. Am câteva întrebări. Spuneți că aveți uh, mii de cereri pe an, dar mă întreb câte dintre acestea sunt refuzate și dacă sunt refuzate, din ce motiv? Ar fi interesant de știut. În doilea rând, se pare că e vorba aici de organizație internațională, pentru că ați vorbit de Israel, de Statele Unite. Asta înseamnă că face un lucru bun și de asemenea înțeleg că după Brexit nu ar trebui să avem o problemă cu colaborarea cu dar poate că spuneți că domnul Agnew face parte. reprezintă uh, cultivatorii de plante din Marea Britanie și s-ar putea să schimbe atitudinea. N-am vorbit cu el, dar poate mă sfătuiți aici ce să le spun și pot să răspund parțial la întrebarea domnului Hoisling. Lui a întrebat cine uh, menține uh, speciile pun sunt uh, cultivatori independenți care fac acest lucru. Există material genetic pe care l-ar putea utiliza într-o zi. Bun, aceste soiuri pot fi îmbunătățite mai degrabă în sectorul privat decât în cel public. Mulțumesc. Bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy listă osub zgușon. Mulțumesc. Se pare că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Mulțumesc pentru întrebări. Acum dăm din nou cuvântul invitatului nostru. Domnule Ecva, dacă doriți să răspundeți la întrebări, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru întrebări care au fost foarte interesante și importante și voi încerca să le răspund pe rând. În primul rând e vorba despre chestiunea brevetului cu excepția prevăzută, dacă asta este, dacă soluția propusă de comisie e suficientă și cum poate fi pusă în aplicare. Ce înseamnă dacă ar fi să încep cu întrebarea asta, aș spune că mai întâi Comisia are două opțiuni, sau descrie directiva Biotec, sau adoptă o altă soluție și aici cred că Comisia a declarat foarte clar și statele membre, unele state membre au spus că nu ar fi uh, foarte bună prima soluție și atunci ce să facem? Nota aceasta este o interpretare a intenției legiuitorului. Asta este menită să fie și cred că ne poate fi de ajutor. Nu știu dacă a rezolvat totul. Nu cred că am putea spune asta. Bun. Cred că poate însă să-și aducă o contribuție importantă la clarificarea unei chestiuni discutate deja de mulți ani. Și apoi, cum am utilizat sau cum s-ar utiliza această notă. Uh, bun. După cum știți, uh, Biroul European de Brevete nu este o instituție europeană, deci această notă nu li se aplică obligatoriu, însă 28 de state de membre sunt uh, și membre ale acestui birou și cred că totuși Uniunea Europeană are un cuvânt greu de spus în Consiliul de Administrație al acestui uh, birou. Și dacă statele membre cred că această notă care a fost făcută, care va fi făcută publică de comisie, e una relevantă și rezonabilă, consider sau mă gândesc că opțiunea ar putea fi să prezinte Consiliului de Administrație o e, uh, propunere de a adopta această notă ca o orientare atunci când uh, iau decizii. Cred că directiva privitoare la brevete în domeniul biotec a fost adoptată de Consiliul de Administrație ca o orientare, instrument de orientare. Că ei nu pot adopta legislație europeană. Ei au o convenție pentru, o convenție europeană pentru brevete, după care se ghidează. Dar cred că dacă asta se întâmplă, uh, aș fi încrezător că Biroul European de Brevete va pune în aplicare nota, însă, sigur, eu nu am cum să controlez situația, aici mă hazardez să spun că așa ar putea fi cât privește calendarul și uh, termenul de protecție. Bun, în regulamentul de bază, regulamentul nostru uh, de bază spune că Consiliul poate prelungi cu 5 ani protecția pentru anumite soiuri, specii. Acum există procedura de codecizie care va contrazice această prevedere, asta însemnând că dacă dorim schimbarea, Comisia trebuie să treacă pe toată procedura legislativă în care știm că consumă timp. Însă, înainte ca Comisia să propună această măsură, trebuie să se asigure că răspunde susținere din partea statelor membre o parte a Consiliului de Administrație, ce obține biroului de brevete. Deci dacă ei pot să-și asume un angajament, că statele membre ar fi în favoare și dacă pot să aibă siguranța acestui lucru din partea actorilor implicați, atunci consider că vor fi gata să prezintă, însă, după cum ați auzit, sunt multe semne de întrebare. Oricum, la următoarea reuniune cu Consiliul care, care se va desfășura săptămâna viitoare. Vom examina această problemă și Comisia ne-a cerut să prezentăm mai multe informații. Ei doresc mai multe informații pentru a putea lua o decizie dacă doresc să continue cu procedura internă. <clears throat> Asta vă pot spune. Cât despre evaluare, și anume atunci când facem o evaluare tehnică, ă, dacă un soi va fi protejat sau nu, noi avem trei, trei criterii tehnice care ar trebui să fie ceva deosebit de, de toate celelalte soiuri cunoscute. Așadar, nu vorbim despre genotip, ci fenotip. Deci comparăm culorile florilor, frunzele și alte caracteristici fenotipice. Uh, Totodată, aceste caracteristici pot prezenta interes uh, și pentru Biroul European de Brevete, că întrebarea a fost cum comunicăm aceste informații și dacă ar fi utile pentru cei de la Biroul de Brevete atunci când examinează lucrurile, când examinează mai precis cererile. Bun, am discutat data trecută ce fel de informații avem care să le fie și lor de folos atunci când își uh, fac examinare și am hotărât să ne întâlnim peste 4-5 uh, luni, să ne facem și noi temele, să vedem ce informații avem noi care să fie importante pentru ei și dacă vedem că există asemenea informații, vom vedea dacă să le furnizăm printr-o bază de date sau prin contacte la nivel informal între cele două instituții. Bun. Care e temeiul juridic al acestei cooperări? Eu spune că documentul care a fost semnat e un acord administrativ. Deci e o cooperare care nu este, nu are un format strict și cred că nu există niciun temei juridic specific în regulamentul nostru care să spună că trebuie să intrăm în astfel de forme de cooperare cu alte organizații, însă se pare că e în interesul uh, industriei cultivatoare de plante, clienții noștri, să ne asigurăm, și sigur și în interesul publicului e să ne asigurăm că ei știu ce, ei cunosc informațiile noastre și le și pot utiliza. Și bun, dacă deja dispunem de, această, de aceste informații, dacă le utilizăm, sigur când luăm deciziile noastre, nu văd de ce nu le-am putea pune la dispoziția altor instituții, de asemenea. Apoi, altă întrebare în legătură cu Monsanto. Ar spune că când e vorba de fuziuni și achiziții, atunci în orice ramură a industriei există și un pericol de apariția unui monopol sau a unui oligopol, ceea ce sigur e afectează interesul consumatorilor și al industriei și al afectează până la urmă, la urmă negativ interesul public atunci când o companie capătă prea multă putere. În Uniunea Europeană avem reguli în acest sens cât de mare devine, poate deveni o companie înainte de a fi considerată dominantă pe piață și orice fel de fuziune, ca cea dintre Bayer și Monsanto, trebuie aprobată de Comisia Europeană sau uh, alte autorități uh, competente în domeniul concurenței. Și cred că ei trebuie să facă această evaluare, însă uh, personal spune că uh, în sectorul despre care vorbim noi, dacă ar exista câteva puține companii care să aibă acces la foarte mult material genetic sau de biodiversitate, dar ar putea apărea un risc. Trebuie să vă gândiți în sistemul nostru că orice fel de material genetic protejat uh, în sistemul nostru poate fi utilizat de orice concurent. Asta e diferența între sistemul nostru și sistemul de brevete, în care nu se poate utiliza pe scară atât de largă brevetele protejate pentru a se utiliza, un brevet utilizat pentru, protejat pentru a crea în acest caz noi soiuri de plante. Deci există această excepție pentru cultivatori care este foarte importantă pentru a salvgarda resursele genetice utilizate pentru a crea noi soiuri de plante. Deci lucrurile sunt uh, deschise pentru toți. Și apoi, altă întrebare. Mm, sigur, problema e dificilă, e vorba de a evalua dacă această fuziune va avea aceste efecte. Eu nu pot să fac o evaluare la această oră. Apoi altă întrebare da, eu am spus că trebuie să hrănim mai mulți oameni și care e rolul nostru în acest caz. Consider că într-o perioadă în care, după cum spuneam, crește rapid populația mondială și se micșorează uh, suprafe- suprafețele agricole, trebuie să avem varietăți foarte performante. E foarte important să dispunem de ele. Și rolul nostru e să acordăm dreptul de proprietate intelectuală, deci acei cultivatori care investesc și au activități de cercetare și dezvoltare să, pot, să poată obține și beneficii de pe urma investițiilor, deci să utilizeze beneficiile pentru a crea noi soiuri care să fie mai performante. Și în studiul pe care l-am menționat, Există și exemple în acest sens. Acolo se spune că fără cultivarea de plante în Europa în ultimii ani și crearea de plante, am, ar trebui ca Uniunea Europeană să importăm uh, din exterior, deci am avea o balanță negativă. Acum însă suntem exportatori uh, la nivel net unul din motive fiind pentru că avem soiuri care sunt mai performante și care pot fi utilizate de către agricultori ca să obțină recolte mai mari. Și, sigur, și alte avantaje pe care le-am menționat în introducere și cred că e responsabilitatea noastră tuturor să ne asigurăm că ne putem hrăni propria populație și că putem ajuta și partenerii noștri din afara Uniunii Europene ceea ce e un lucru foarte bun. Apoi, întrebarea în legătură cu biodiversitatea și toate soiurile care rămân pe piață, dacă ar trebui să protejăm toate soiurile. Aici spune că Sigur, consider că există interesul ca toate soiurile să fie menținute și, după cum a spus alt membru al Parlamentului, există inițiative private în acest sens. Cred că sunt și state membre care investesc în acest domeniu. Și când uh, s-a întocmit regulamentul privitor la materialul de reproducere pentru plante, s-a ținut cont de acest aspect, dar nu s-a adoptat niciodată acest regulament. Fiind acum, Oficiul nostru puterea de noi soiul de plante și ne conformăm condițiilor stabilite în regulamentul nostru și conform mandatului pe care îl avem, nu putem să ne depășim atribuțiile și să protejăm toate, toate sorile. Asta nu e mandatul nostru, dar e o întrebare importantă și cred că inițiativa privată poate ajuta dar și inițiative la nivel național sau european. De asemenea. Bun, au fost multe întrebări. O să încerc să fiu cât mai subcint. să mai pus o întrebare dacă sunt mai multe brevete în materie de plante. Aș spune da, există o tendință și aș spune și o tradiție diferită față de Statele Unite. Acolo poți breveta genul acesta de invenții și atunci când uh, întreprinderile care sunt obișnuite să-și breveteze invențiile vin în Europa, constată că au probleme. Totuși, uh, sunt uh, avocați uh, în materie de brevete, specialiști în brevete, care redactează cererile în așa fel încât uh, autoritățile nu prea pot să-i refuze, pentru că ei știu foarte bine cum să uh, Uh, redacteze cererile. Deci, într-adevăr, există o tendință și de aceea Biroul pentru Brevete a luat tocmai decizia pe care a luat-o într-o situație complicată de delimitare a situațiilor. Dar, uh, iată, și-au asumat sarcina să țină seama de această tendință pe care o menționați. Și pentru a face cumva față acelor avocați foarte inteligenți. Și poate că și comisia ar trebui să intervină în legătură cu ce s-a spus despre rolul comisiei, dar eu nu pot decât să repet, în Organizația Europeană pentru Brevete uh, avem de-a face cu un organism mai mare care depășește Uniunea Europeană. Uniunea e doar observator, dar uh, și deci nu are un rol uh, de plin, un rol care să poată influența deciziile. Și cred că ultimele două întrebări vizau refuzurile. Am spus că avem criterii tehnice, dis, caracter distinct, uh, să fie soiuri stabile, uh, um, de asemenea că ar trebui să fie noi, dar nu, și nu voi intra în prea multe detalii, dar dacă respectivele criterii tehnice nu sunt îndeplinite, atunci respingem o solicitare și cred că de cele mai multe ori când refuzăm, de fapt e o problemă cu materialul, nu e uniform sau în eșantionul pus la dispoziție, dacă îl cultiv vezi că sunt prea multe abateri de la standard sau solicitanții pur și simplu nu pun la dispoziție materialul pe care ar trebui să ne-l pună la dispoziție. Deci nu respectă criteriile. Noutatea, uh, iarăși eu, un criteriu, sunt multe soiuri unde regulile privind nou, caracterul de noutate ne împiedică să, să aprobăm cererea. Pot să vă dau detalii, dar e vorba de criterii tehnice care nu au fost întrunite și atunci nu s-a putut acorda protecție. Cât privește Brexitul, Cred că e situație politică. Am acordat deja anumite titluri care sunt în vigoare, bineînțeles, în Regatul Unit și odată ce Regatul Unit uh, ar ieși din Uniune, se pune întrebarea dacă titlurile vor mai avea valoare juridică în Regatul Unit. Poate că, de fapt, Regatul Unit trebuie să vadă care e situația. Și apoi, după Brexit, dacă vom lua noi o hotărâre, va avea efect și în Regatul Unit? În mod normal, nu, dacă mergem după regulile de acum. Dar totul depinde și de felul în care se negociază ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Personal, mie mi se pare păcat să ajungem în situația în care crescătorii din Uniunea Europeană să solicite și în Uniune și în Regatul Unit, iar cei din Regatul Unit să solicite și la ei și în Uniune. Dacă avem uh, orice număr de solicitări pe an, uh, practic munca se va dubla. Avem o agenție pentru desene și mărci comerciale. Au uh, 80.000 de uh, solicitări numai pentru desene. Dacă ar trebui să se dubleze acest număr, pentru că trebuie să se facă două solicitări, una în regat și una în Uniune, vă dați seama la ce situație s-ar ajunge. Dar, bineînțeles, nu depinde de mine aceste lucruri. Sper că atunci când uh, vor începe negocierile și când vor fi desfășurate, să se țină seama de aceste aspecte și să se găsească o soluție utilă și pentru crescătorii din uh, Uniune și din uh, Regatul Unit. Cred că am răspuns la întrebările ce mi-au fost adresate. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate răspunsurile oferite. Cred că suntem uh, mulțumiți de răspunsurile primite. Domnule Flanagan, vă rog, foarte pe scurt. Vreau doar să mă lămuresc pe cine reprezentați sau ce, de ce grup de țări vă ocupați. Spuneți mai întâi uh, că sunt mai multe guri de hrănit în lume, apoi că suntem exportatori net, deci nu problema hrănirii populației este esențială și uh, Apoi spuneți, dar e bine dacă hrănim și pe alții. Deci mă întrebam până la urmă care e rolul dumneavoastră și, în plus, pare că faceți treabă bună. Dacă rămâne Irlanda în Uniune sau nu, oricum ar fi bine să cooperăm cu dumneavoastră și probabil că și Regatul Unit va coopera. Problema e că până la urmă e multă vorbărie, faceți o treabă bună, dar vorbăria aceasta în care vă conjurați activitatea nu e prea grozavă. Și e, e păcat. Regatul Unit a votat să iasă din Uniune, să nu fie nicio confuzie. Și, de fapt, asta e problema cu pro proiectul uh, european, că nu ascultați când oamenii votează. ale Da. Dar de obicei dacă faci ceva împreună cu oamenii, poți uh, să te gândești că ai șanse bune de reușită. Mai dorește cineva sau invitatul nostru poate să răspundă la intervenția domnului Flanagan? Nu sunt uh, specialist în cântece și drapele, chiar dacă uneori mai cânt la chitară, dar cred că reprezentăm Uniunea Europeană, implementăm o politică a Uniunii Europene care, așa cum a spus Uniunea, trebuie să fie prioritară. Cred că efectele activității noastre sunt benefice. Unul dintre ele este că putem hrăni pe cei din Uniunea Europeană, putem crea locuri de muncă, deci nu ne hrănim numai pe noi, ci și dăm de lucru oamenilor, care creăm și exportul, ceea ce e bine și pentru cei care vor să cumpere produsele acestei industrii și apoi, bineînțeles, puteți să considerați că e un lucru bun sau nu, dar nu ni se pare că obiectivul e bun și că, din fericire, suntem în poziția de a ajuta la îmbunătățirea soiurilor care sunt produse acum și evităm răutățirea lor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri uh, concrete, orientate pe partea pragmatică, dincolo de declarațiile politice. Mulțumim pentru această prezentare și considerăm că știm acum mai multe despre agricultura europeană din perspectiva soiurilor de plante și a progreselor în materie. Știm că aceste chestiuni sunt strâns uh, legate de al, situației alimentelor, a alimentare și așa mai departe. Mulțumesc, deci, încă o dată și îi încurajez pe toți colegii să afle mai multe despre felul în care funcționează acest oficiu. Vom păstra legătura cu dumneavoastră și cu aceasta încheiem punctul acesta de pe ordinea de zi și sper că vă vom putea uh, găzdui din nou în curând. Mulțumesc, dragi colegi! trecem cu aceasta la punctul următor. Însă, înainte de a face acest lucru, aș vrea să urez bun venit oaspeților noștri ai uh, oaspeții ai copreședintelui uh, domnul Andrew, pentru care ziua aceasta e foarte importantă. A fost raportor pe un dosar foarte important legat de dezvoltarea rurală. Așa că acum suntem foarte onorați să urăm bun venit oaspeților săi. Bine ați venit! Cred că avem un prilej foarte bun să arătăm cum funcționează Comisia Agri și dacă doriți să citiți raportul domnului Andrew, vă invit să o faceți pentru că textul este foarte bun. Și sper să vă bucurați de această vizită. Cum spuneam, trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 9, referitor la măsurile de protecție împotriva dăunătorilor, organismelor dăunătoare pentru plante. Doamna raportor este doamna Antea McIntyre și, după cum știți, trebuie să discutăm un dosar uh, care este acum în a doua lectură. Vă amintiți probabil că s-a ajuns la un acord după trialogul din decembrie anul trecut. Textul a fost agreat cu Consiliul și apoi adoptat de către Comisia noastră pe 26 aprilie anul acesta. Consiliul și-a adoptat poziția în iulie și aceasta corespunde întru totul textului agreat în cadrul trialogului. Poziția Consiliului a fost anunțată de președintele Parlamentului European în sesiunea plenară din septembrie. În reuniunea de astăzi, doamna McIntyre va prezenta recomandările, proiectul de recomandări pentru a doua lectură, care ar trebui să asigure uh, calea către un text agreat care să fie adoptat în plenara Parlamentului European în procedura așa numită a uh, celei de-a doua lecturi uh, devansate. Puteți să trimiteți propuneri de amendamente până pe 4 octombrie, însă vă reamintesc că dacă trimiteți amendamente pe un text agreat în trialog și aceste amendamente sunt adoptate, atunci acordul își va pierde din forță, pentru că prin amendamente vom arăta că nu mai acceptăm textul respectiv, deci e posibil să fie nevoie să reluăm de la zero negocierile cu Consiliul. Avem uh, și un reprezentant al Comisiei Europene alături de noi, dar voi da cuvântul mai întâi doamnei McIntyre. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte tare că pot vorbi astăzi despre acest subiect și pot să recomand să adoptăm această propunere și să continuăm astfel încât să se adopte în sfârșit acest act legislativ. Am străbătut un drum lung. Am început uh, dosarul acum uh, mult timp, înainte de ultimele alegeri pentru Parlamentul European și mulțumesc raportorilor din umbră care au lucrat foarte mult pentru a se ajunge la un acord care a fost acceptat de ambele părți. Consiliul, în deciziile sale, a respectat întru totul acordul la care am ajuns uh, cu puțin timp înainte de Crăciun. E un act legislativ foarte important. Știm că vrem ca reglementările să fie aduse la zi, să protejăm Europa de pagubele produse de dăunători, cum ar fi ilela fastidiosa care produce dezastre în culturile de măslin din sudul Europei. Și uh, trebuie să facem acest lucru, să luăm măsuri eficace. Discutăm de mult timp și ar trebui să insistăm acum să finalizăm am negociat mult și am reușit să ajungem la un acord, la compromis eh, general. Am reușit să obținem competențe care erau delegate, eh, care acum sunt la Parlament, revin Parlamentului, astfel încât lista acestor organisme dăunătoare să vină la noi sub formă de act delegat pe lângă pe când uh, uh, Consiliul se va ocupa de actul de punere în aplicare privind uh, animalele sau organismele dăunătoare de carantină. Deci, vă rog, nu frânați acest proces, pentru că o să se întârzie și mai mult. Toți raportorii din umbră au lucrat foarte mult ca să ajungem la acest moment și chiar vă recomand să nu mai frânăm. E momentul, e mai mult decât momentul să avem această legislație ca statele membre să ia act și să intervină cu hotărâre atunci când se descoperă astfel de dăunători și să ne asigurăm că protejăm toată flora din Uniunea Europeană. Cum spuneam, e ceva important, am lucrat foarte mult timp, am ajuns la un acord, și cu siguranță vă recomand să mergem mai departe pe aceste recomandări, să le dăm curs. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Știu că am parcurs un drum lung și pentru raportorii din umbră, împreună cu ei, deci vă mulțumesc tuturor pentru strădanii. Cred că acum putem trece la partea cu întrebări. Doamna Iuto. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost raportare din umbră din partea grupului PPE și, în primul rând, doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră mai ales Doamne, raportare pentru toate eforturile făcute, pentru că, după cum a explicat foarte bine, este un subiect foarte complicat, pentru că în Europa vin plante din toată lumea și apoi trec dintr-un stat în altul și avem uh, de face cu riscuri foarte importante, pot, pot cauza epidemii, sunt uh, uh, efecte devastatoare produse, spre deosebire de cele de origine. Bun, sub președinția luxemburgheză, pe 16 decembrie 2015 am ajuns la un acord, e foarte complex, a explicat uh, perfect ce s-a întâmplat, deci trebuie să salutăm acest regulament care are obiectivul să combatem uh, sporirea riscurilor în domeniul fitosanitar, sanitar derivat din noile uh, organisme dăunătoare, cu o mai bună coordonare în Uniunea Europeană, și s-a făcut o, o cerere să nu se depună amendamente, pentru că oricum e deja foarte important, acordul e foarte important și trebuie susținut. Mulțumesc. E pan poseu Oui, merci, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam, domnul Loaso, vroiam să precizez care e situația um, dăunătorilor de carantină. Nu mi se pare bine ca Uniunea Europeană să fie singura care se ocupă de această listă de organisme dăunătoare și țări în pericol. E o listă, bineînțeles, necesară, dar uh, cred că ar trebui să avem părerea mai multor uh, state membre care ar trebui să-și mențină suveranitatea. Am văzut uh, care sunt efectele deciziilor comisiei, inclusiv în regiunea de unde vin eu. Au fost uh, măsuri contestabile. O, comisia uh, obligă la tăierea arborilor infestați cu uh, xilela fastidiosa, dar uh, nu este neapărat cel mai bun lucru dacă acum sunt câteva zeci de specii pe listă, după părerea specialiștilor, aproape 300 de alte specii ar putea să sosească pe teritoriul nostru în următorii ani. Iată, de fapt, care sunt binefacerile mondializării și a liberului schimb, ale liberului schimb și a unui, unei lumi fără frontiere și fără controle. Deci, în loc să interzicem uh, singurele produse eficace în lupta împotriva acestor dăunători și fără a avea o politică reală de căutare de alternative, cred că ar fi judicios să protejăm rapid producția de la noi, evitând, în primul rând, sosirea dăunătorilor pe teritoriul nostru. Apoi, punctul 26 mi se pare că rămâne clar. Prevedeți derogări de la interdicție. Sunt deci două soluții. Ori respectăm regulile, ori nu le respectăm. Aș fi vrut, într-adevăr, să văd Uh, care este de fapt situația cu acest punct 26. Să-mi dați niște detalii. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să felicit pe doamna raportoare și pe toți cei care au uh, lucrat la acest dosar, uh, la acest regulament care e foarte important, se referă la sănătatea plantelor. Bun, sunt de acord cu cele spuse domnul președinte. Nu e bine să depunem amendamente. Trebuie să uh, adoptăm acest regulament pentru că sectorul ne cere. Ba nu știu dacă comisia e de față, însă aș dori să uh, evoc o probleme care ar putea apărea până la adoptarea definitivă a regulamentului. Comisia deja e activă și anume în modificarea uneia din anexe pentru a flexibiliza condițiile de import al produselor și, concret, să fie mai puține cerințe de intrare la citrice, care au, uh, din țări care se, mm, în care există diverse uh, plăgi și epidemii. Bun, există acum această activitate a Comisiei care este implicată în discuții cu sectorul pentru a exista mai puține cerințe la importuri în materie de sănătate vegetală și cred că e grav. Și vreau să spun aici în acest moment că există această problemă nu, nu are nimic de face cu raportul final cu care sunt de acord, sunt de acord și cu regulamentul pe care îl vom adopta, însă, atenție, există această inițiativă de a modifica cerințele la intrare, se încearcă permiterea existenței unei mai mari flexibilități, produse afectate de epidemii, care vor fi importate, deci atenție la această problemă. Există o inițiativă în acest, în acest sens, dar există și o rezoluție din partea Comisiei și voi cere să se reactiveze ca să nu se permită această prea mare flexibilizare. Pentru că, până la urmă, cine are de suferit? Întotdeauna sunt producătorii noștri. În acest caz e vorba de citrice, dar la fel s-ar întâmpla și cu cei de mere și cu cei de ulei de măsline, întotdeauna descoperit producătorii din Uniunea Europeană. E o problemă colaterală, să să fim atenți, care însemna o modificare a anexei acestui regula, regulament și lucru e foarte important pentru sectorul agrar. Pani posul Neutscher. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu pentru aceste eforturi și dau dreptate antevorbitorilor vorbitorilor nu e bine uh, să toți stăm de vorbă și apoi uh, să diluăm controlele la importuri. Trebuie să mergem cu toții în aceeași, de, în aceeași direcție. Încă un lucru important. Transparență mai mare pentru cei din diferitele țări care au probleme. La noi există uh, un gândac asiatic și mulți uh, arbori uh, din zona München uh, trebuie acum uh, să fie tăiați uh, și, sau scoși și din grădini private. Există o problemă, într-adevăr, trebuie eliminat acest dăunător și sunt de acord cu ce se spune în raport, însă ce nu e permisibil atunci când există întrebări din partea populației, atunci când se adresează întrebări comisiei, să nu se răspundă. Oamenii au dreptul să fie informați, să știe ce se întâmplă, să știe care e temeiul juridic pentru ce se face în materie de mediu. Nu e posibil să avem această situație în care oamenii sunt obligați să-și taie uh, uh, copacii din grădinile lor private fără să știi exact de ce. Acest lucru uh, poate fi asumat politic numai când se știe exact care e temeiul juridic, cine poartă răspunderea și de aceea trebuie îmbunătățită situația. Deci aici trebuie să avem broșuri uh, în toate limbile uh, celor vizați, nu doar în engleză. Aici chiar e nevoie să mai facem multe. więcej Mulțumesc. Într-adevăr, avem nevoie de mai multă informare, de mai multe informații, ca să ne asigurăm că societatea noastră poate să aprecieze și să înțeleagă. Mulțumesc. Doamna Demato. Colegi, il lavoro che è stato presentato... Mulțumesc, uh, dragi colegi. Uh, după luni de colaborare și eforturi comune, avem acest rezultat și anume de a proteja agricultura europeană. Mulțumit muncii doamnei McIntyre, care a condus negocierile cu mare profesionalism și a ținut cont de sugestiile noastre, care am depășit acest obiectiv. Deci am salvgardat mediul și valoarea sa economică-socială. Pentru mine tot acesta a fost foarte important, deoarece acest regulament, încă de la început, a fost o ocazie de salvgardare a, de exemplu, uh, problemei din Puglia cu uh, apariția acțiunii la Fastidiosa. Și aici transmit uh, mesajul alegătorilor mei Raportarea, iată, ați ținut cont de cerințele lor și apără împreună cu noi toți. Regulamentul va fi mult mai complex și complet decât directiva pe care o va înlocui, că directiva deja era datată de 15 ani și pe ea se bazează în mare parte a gestionării situației epidemiei Rexilela în Puglia din Italia. Deci acum vom avea o gestiune mai rațională de, a fitopatiilor dincolo de alarmisme și interesele locale care au dominat ce se întâmplă uh, cu cadrul Xilei la Ampulea. Am pus mai mult accent pe măsurile de uh, prevenire și de stopare în cazul în care eradicarea nu mai are sens sau nu mai e posibilă. Am garantat o mai mare transparență cu înființarea unui registru ad hoc pentru urgențe, cu informații mai detaliate și accesibile pentru autoritățile competente la toate nivelurile, Eh, am implicat mai mult operatorii locali pentru redactarea și aducerea la zi a planurilor de urgență, dar am fost mai ales ferm, ferm în legătură cu regimul de import, ca pentru unele state membre să nu se mai poată comercializa liber eh, cu introducerea unor agenți patogeni care pot fi foarte dăunători eh, în unele cazuri, dar diferențele pe care face acest regulament Uh, reprezintă principiile pentru gestionarea riscurilor și aici voi cita câteva care cred eu că sunt importante. În primul rând, principiul minimului impact asupra teritoriilor, principiul nediscriminării, mai ales în ce privește comerțul intern, principiul justificării tehnice pentru a uh, alege cea mai bună soluție a unor probleme bazată însă pe probe științifice reale. Și ultim punct foarte important, problema Xilela, din păcate, ne-a învățat că nu întotdeauna cum operează Comisia și agențiile sale uh, înseamnă că nu există erori. Chiar uh, de neiertat, credem noi. De exemplu, când EFSA, Agenția pentru Siguranță Alimentară, își are dreptul de a valida rezultate științifice ce identifică Xilela ca fiind unica cauză a maladiei măslinilor din pule, atunci trebuie să întrebăm comisia ce a făcut agenția sa. Sper să ne și răspundă cât mai curând posibil. Cu nouă regulare, sper că am eliminat anumite riscuri. În primul rând, cu justificarea tehnică pe care tocmai am menționat-o și apoi să nu mai fie EFSA principalul interlocutor științific. Mulțumesc. el, pan posul Doamna Agnew. Thank you very much. The, the... Mulțumesc. După cum spunea doamna uh, McIntyre, e ceva care continuă de la sesiunea anterioară sau de la mandatul anterior al Parlamentului, dar s-a întâmplat ceva între timp. Și probabil că o să vedem tot mai des cu uh, deputați britanici raportori ceva care nu o să petreze în Marea Britanie peste 3 sau 4 ani, doar un comentariu general. Uh, vine a doua lectură. E o ocazie să includem amendamente care să reflecte un fel de clauză de Brexit, pentru că altfel totul va trebui parcurs din nou. Vor fi negocieri între Marea Britanie și Uniunea Europeană în legătură cu toate aceste aspecte. S-ar putea să fie ocazia acum să începem asta și mă întrebam dacă guvernul britanic pe care îl reprezintă doamna McIntyre a discutat cu ea despre asta, pentru că altfel mi se pare fără sens să existe un guvern britanic implicat în ceva, într-un aranjament aici, care se va destrăma posibil în câteva luni. Câteva comentarii doar în acest sens. Președintele, înainte de a da cuvântul doamnei McIntyre, Aș vrea să vă spun că așa zisa clauză de Brexit la care v-ați referit e un lucru care va deveni real ca urmare a unor negocieri. Ca și toate celelalte principii ale viitoarelor relații între Regatul Unit și Uniunea Europeană, relații comerciale și de altă natură, totul va fi supus unor discuții și negocieri. complicate și serioase în viitor. Sunt atât de multe legături în prezent între Regatul Unit și Uniunea Europeană, încât e greu să ne imaginăm că toate vor fi rupte dintr-o dată. Unele o să rămână pentru binele comun. Oricum, doamna McIntyre ia din nou cuvântul ca să răspundă la întrebări. Mulțumesc. O să încerc să nu mă lungesc cu vorba, pentru că știu că vreți să treceți la ședința coordonatorilor. O să încep prin a le mulțumi raportorilor din umbră care au contribuit foarte mult la această dezbatere și sunt de acord cu tot ce ați spus dumneavoastră. Cred că e important pentru cei care nu sunt foarte implicați în legislație să-și dea seama că trebuie să o luăm în ansamblu. Au fost multe exerciții de echilibrare, de negociere între diverse articole și anexe și apendice, pentru că negocierile mm, au refăcut cu totul propunerea inițială. Deci trebuie să examinați articolele la un loc și nu să vă uitați doar la un aspect și să vi se pare că are sens izolat. Deci, neapărat, nu trebuie să edulcorăm uh, sau să diluăm regulamentul și cred că facem acest lucru. Un alt lucru de ținut minte că actele de punere în aplicare date comisii, comisia va fi cea care va pune în aplicare, intră sub controlul și de fapt e o putere de veto pentru statele membre. Statele membre, Consiliul se implică foarte mult în orice act normativ. Nu vreau ca cineva să plece că am luat totul uh, și că totul e centralizat, pentru că nu e așa. Statele membre au un rol foarte important de jucat. Am uh, preluat ideea broșurilor în limba maternă, ce să fie afișat în aeroporturi și porturi pentru a informa pe oameni. Formularea precisă va face parte dintr-un act de până în aplicare dar principiul a fost stabilit în această legislație. Acum aș vrea, pe scurt, să mă refer la altceva, nu neapărat doar la Brexit, dar în Regatul Unit, în primul rând, pot să vă spun că legislația se bucură de întregul sprijin al guvernului britanic, au votat pentru ea la Consiliu și ne-au sprijinit foarte mult în legătură cu varianta finală de text și se va transpune în legislația britanică. Sper că se va finaliza, se va transpune în câțiva ani și vom avea în vigoare același măsuri și vom fi la fel de protejați și în Marea Britanie ca și în restul Europei. Președintele, mulțumesc că ați încheiat pe o notă foarte bună și o concluzie cu trimitere la ce am auzit înainte. Aș vrea să profit de ocazie încă o dată să-i mulțumesc doamnei raportor pentru toată munca depusă. Le mulțumim și raportorilor din umbra. Cred că procedura e clară. Aș vrea doar să vă aduc aminte pentru că am spus că aveți timp până pe 12 octombrie. De fapt, este 4 și sper că procedura e clară. Și în ce privește amendamentele oficiale, aveți dreptul să le depuneți. Cu asta putem încheia acest punct. Următoarea ședință se va ține pe 12 octombrie de la 9 la 12.30 și apoi de la 15 la 11.30 și pe 13 octombrie între 9 și 12.30. Și va veni și domnul comisar la una dintre ședințe. Să facem acum o pauză tehnică de două minute și apoi revenim la ședința coordonatorilor. Celor care ne părăsesc uh, drumul spre casă.